Witam Państwa w czwartkowe popołudnie. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun venit în această joi după amiază la reuniunea noastră. Este o reuniune atipică și din punct de vedere al orarului, dar vă salut pentru că ați venit la această reuniune a comisiei noastre înainte de pauza de iarnă de Crăciun. Poate că se poate vedea și în sală, la prezența pe care o avem momentan, că este o reuniune atipică, dar temele despre care discutăm astăzi sunt uh, teme care pot fi transmise după aceea și uh, pe cale electronică către colegii care astăzi nu au putut să vină. Punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea agendei, nu avem comentarii. La punctul 2, atunci, trebuie să vă spun că suntem transmiși în direct pe internet, avem interpretare și în română. Și trecem acum la punctul 3, la audierea pe diversitatea genetică, conservare și culturi uh, înrudite sau culturi uh, la plante sălbatice înrudite. Trebuie să salut mai întâi mai mulți uh, experți care au acceptat să participe la audierea noastră de astăzi. Știți că avem aici o strategie din 2001, unde s-au stabilit uh, mai multe obiective pentru a combate pierderea biodiversității și, de asemenea, pentru a proteja ecosistemele. Și aceasta până în anul 2020. Ne-am angajat, de asemenea, și prin acordul internațional pentru biodiversitate din anul 2010 să atingem aceste obiective. Parlamentul a participat în 2016 și a adoptat o rezoluție și a stabilit și alte priorități suplimentare. Astăzi, în audiere, vom putea vorbi despre speciile sălbatice înrudite cu plantele cultivate. Este vorba de băncile genetice și despre diversitatea genetică mai ales în legătură cu uh, siguranța alimentară și biodiversitatea. Aceste specii sălbatice sunt legate foarte strâns de plantele cultivate, dar ele cresc uh, și în sălbăticie, după cum o spune numele, în mai multe condiții uh, ecologice și de mediu. Însă, ele pot fi folosite pentru a îmbunătăți productivitatea și pentru a crea o rezistență mai bună la schimbările climatice. De aceea, acesta este miza reuniunii noastre de astăzi despre speciile sălbatice înrudite, pentru că ele trebuie să rămână, în orice caz, în viață, trebuie să le protejăm pentru ca să poată să își joace acest rol benefic. Eu aș dori să mai spun un lucru înainte să trecem mai departe. Noi am vrea ca toate aceste puncte să se regăsească după aceea în politica agricolă comună pentru anul 2020 și după aceea noi putem eventual să Dăm în ordinea în care am prevăzut ordinea de zi uh, cuvântul uh, oaspetilor noștri. Mai întâi, profesorul Nigel Maxted de la Universitatea din Birmingham, uh, care face parte din școala de bioștiință de la Universitatea de la Birmingham. Este conferențiar pe conservare genetică cu, specifică, cu expertiză specifică în tehnicile de conservare in situ și ex situ, dar este de asemenea și asociat cu grupul consultativ pe mm, cercetarea agricolă internațională. Apoi, a doua vorbitoare, doamna Susan Bart de la CELUP, de la cercetări pe culturi uh, în Irlanda, este o cercetătoare cu experiență care se concentrează în activitatea sa pe furaje, pe resurse genetice și din 2009 este de asemenea și um, editor la jurnalul Annals of Botany. Aș dori să-i urez și dumneiei bun venit și acum al treilea vorbitor este domnul Nicola uh, Hu, care este de asemenea uh, știin, om de știință și cercetător, team leader la Universitatea pentru Biodiversitate la Um, Montpellier, la, în Franța, este de asemenea concentrat pe resursele genetice și genom, genomurile um, culturilor um, vegetative, incluzând aici bananele. Și este și coordonatorul Global Musa Genetic și este și implicat foarte uh, pe larg în gestiunea CGIAR a băncilor genetice globale. Aveți 15 minute, vă rog, fiecare, să nu depășiți dacă se poate, vă rog, și după aceea o să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri din partea deputaților din Parlament către dumneavoastră. Oricum, după aceea puteți să și răspundeți normal la aceste întrebări. În total, audierea noastră va dura până la 16 Vreau să salut și interpreții prezenți aici, dar aș dori direct să dau cuvântul profesorului Maxted. Vă rog, domnule președinte. Vă rog, domnule Maxted. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să fiu aici pentru a discuta despre culturi, despre strategia biodiversității și despre conservarea speciilor, care este o prioritate pentru Europa. Primul punct pe care vreau să-l menționez este că avem o populație în creștere pe glob, avem 7,55 de miliarde uh, acum, în 2017, 78% din oameni trăiesc în țări în curs de dezvoltare. Estimările recente au fost corectate de la 9,6 la 9,8 miliarde de oameni care sunt prevăzuți să trăiască pe glob în 2050, 86% din ei vor trăi în țări în curs de dezvoltare și toate aceste persoane au nevoie de alimente. Pentru a putea da de mâncare la toți acești oameni din 2050, va fi nevoie de o aprovizionare ca de alimente cu 60% mai ridicată decât uh, acum la nivel global și în același timp, tot până în 2050, este prevăzut ca reducerea producției uh, agricole din cauza schimbărilor climatice se va face în fiecare an cu 2%. Așadar, avem, pe de o parte, o creștere în numărul de persoane care necesită alimente și o scădere în uh, producția agricolă din cauza împotriva uh, schimbărilor climatice. Iată cele trei uh, figure aici pentru ca să vă ilustrez același lucru grafic. Vedeți aici uh, rezultatul unor cercetări de științifice pe care le-am făcut eu în Oman și vedeți cam cum se poate pune pe hartă, um, de exemplu, um, aici pe exemplul lucernei același, același lucru. Vedem că um, în 2020 deja 17% din Oman este acoperit, iar în 2050 vedem că lucrurile s-au schimbat foarte mult. S-a scăzut la 2,3% din Oman care este uh, disponibil pentru lucernă. Deci vedem că uh, se poate deja exemplifica cum se va schimba agricultura. Dacă ne uităm și la producție, vom trebui să vedem Președintele îi spune vorbitorului să, să vorbească mai rar, dar dânsul replică că are doar 15 minute. Dacă vom continua, deci să producem așa cum vrem, trebuie să folosim diversitatea care este prezentă în uh, culturile înrudite. Aceste specii de care vorbim astăzi, care sunt așa numitele specii sălbatice înrudite și prescurtate CVR, sunt foarte valoroase pentru că ele sunt donatori de gene, pot fi transferate în culturi. Deci poți, de exemplu, să uh, transferi o rezistență genetică la, o anumită, la un anumit pesticid sau la o anumită boală prin această transfer, acest transfer genetic și de aceea este esențial uh, să uh, fie menținute. Iată, pentru ca să vedeți, de exemplu, în anumitele, în câteva uh, specii înrudite cu grâul, vedem aici mai multe tipuri de grâu, pe care sunt în total cam 50 și vedeți aici, lângă ele, o listă întreagă a uh, tuturor derivatelor pe care le puteți obține din Uh, din uh, ele și după aceea rezistența pe care o puteți obține de asemenea. Dacă facem, de exemplu, o încrucișoare, vedem o uh, îmbunătățire majoră. Deci, există clar convingerea că speciile sălbatice înrudite au un beneficiu evident pe agricultură. M-am gândit că Parlamentul European ar putea să fie interesat și de valorile financiare. Dacă e să ne uităm la valoarea anuală, la folosirea um, speciilor sălbatice înrudite și de transferul uh, acestora și valoarea financiară pe care o aduce, s-a făcut un studiu în 97 care a arătat că 150 de miliarde de euro, de dolari pe an ar fi creșterea uh, în finan, financiară dacă s-ar folosi aceste specii sălbatice înrudite. Apoi, mai recent, în 2013, Price Waterhouse Cooper a făcut un alt studiu de data aceasta pentru a demonstra că cele 29 de culturi cele mai frecvente aduc, dacă sunt îmbunătățiri, de tot 150 de miliarde de dolari în plus. Acest 150 de miliarde e o sumă foarte mare. Dacă ne uităm însă la uh, tabelul acesta pe dreapta cu uh, diferitele valori pe diferitele culturi și vedem cât de ridicată este bara pentru a vedea cât de mult s-au folosit speciile sălbatice înrudite. Dacă luăm, de exemplu, ultimele, primele 10, atunci vedem că s au folosit foarte puțin uh, aceste specii sălbatice înrudite aici. Dar estimările mele sunt așa, de la, din valoarea totală uh, a uh, folosirii, 300 de miliarde este potențialul pe an de creștere și de îmbunătățire a culturilor. Dacă extindem uh, CVR-urile către alte specii, ceea ce momentan nu se face, dar s-ar putea face pe viitor, o să putem să îmbunătățim această cifră. Dar dacă nu avem aceste specii, uh, atunci trebuie să ne uităm mai întâi care sunt amenințările și care sunt standardele de conservare. Un studiu care a fost um, finanțat de către uh, un organism care a arătat că 50% din uh, CVR-uri s-au studiat, studiat 572 și 60% sau 50% de fapt dintre ele erau amenințate de dispariție. Deci 50% din ele în 10 ani de, de la publicarea acestui studiu vor dispărea pur și simplu. Iată deci amenințarea la adresa speciilor sălbatice. Dacă ne uităm la conservare, vedem că, de exemplu, unul dintre studenții mei uh, de doctorat uh, mi-a dat câteva cifre globale, pentru că nu avem cifre separate pentru Europa, dar CVR-urile sunt foarte prost conservate uh, în băncile genetice, de exemplu, momentan, dar o treime din CVR-uri, din culturile, uh, de, din speciile sălbatice înrudite, sunt foarte puțin, puțin dezvoltate și uh, unele dintre ele, 10% dintre ele, au mai puțin de 10 tipuri de plante care se pot dezvolta și altele au mai puțin de 10%. O treime, de fapt, aproape, n-au aproape deloc potențial și 72% dintre ele uh, sunt uh, cele care necesar, necesită o colectare suplimentară. Acum câteva, câțiva ani ne-am uitat și la conservarea in situ și am constatat că nu există decât uh, foarte puține, cam 5 locuri în care conservarea in situ se poate face, în care se, conserve, se conservă speciile sălbatice înrudite așa cum uh, sunt ele în natură. Numai una din aceste rezerve genetice este de fapt în Europa, și e vorba de o, un tip de uh, fasole care crește în insula Madeira al Portugaliei în Atlantic. Așadar, există foarte puține posibilități de conservare in situ. Dacă noi să ne uităm și la contextul politic, uh, el este totuși propice pentru că uh, dacă ne uităm la planul strategic CBD, um, vedem că Strategia, eh, strategia CVD eh, are mai multe obiective. Obiectivul 9, de exemplu, vorbește despre conservarea speciilor sălbatice și un, această, eh, această temă se poate integra și în obiectivele de dezvoltare ale mileniului pentru că face parte din măsurile de eradicare a sărăciei extreme la obiectivul 1, 2 și 3, dar mai ales 2,5 mai ales acesta ultimul menționează speciile sălbatice înrudite cu plantele cultivate ca o mare sursă de combatere a uh, sărăciei și a foametei. Acum trebuie să ne uităm la strategia pe care o avem. Am avut un studiu de curând finanțat de către guvernul norvegian. Guvernul norvegian a dat generos 6, 80 uh, de milioane de dolari către uh, Crop Diversity Trust pentru ca să studieze uh, conservarea ex situ. Mai întâi au produs un inventar de uh, specii sălbatice, cele mai importante, primele 194 de culturi din lume, după aceea s-au analizat uh, aceste specii și s-au, s-au clasificat și asta este ceea ce numim noi colectarea. În ceea ce privește Europa, 31 de țări din Europa au peste 20 din prioritățile, din speciile spălbatice prioritare, mai ales Spania și altele. În ceea ce privește numărul global de CVR-uri, e cifra totală 1392. Pentru noi e foarte interesant în Europa. Iată aici o harta distribuirii a celor 1392 de CVR-uri și vedeți aici unde există o distribuire care se suprapune. Foarte interesant pentru Europa este că se vede foarte clar pe hartă că partea uh, uh, oranj și partea roșie vine mai ales pe coasta mediterană și uh, merge către uh, semiluna fertilă. Deci acolo avem cele mai multe concentrări de CVR-uri care au o valoare economică deosebită, așadar Europa și țările din Mediterană. Dacă ne uităm aici la altă hartă, pentru că cealaltă se uită doar la concentrarea speciilor, aici ne uităm la unde avem lacune, unde sunt unde trebuie să facem mai multe colectări, unde nu se fac destule. Vedem aici un hotspot pentru colectări viitoare în Europa, din nou în bazinul mediteranean, dar avem și un hotspot în America de Sud, acela roșu este pentru o specie de nucă și în Indonezia de asemenea avem un hotspot pentru un tip, un tip de orez. O analiză aici, vedeți unde ar trebui să facem conservare in situ dacă am avea finanțare la fiecare din punctele pe care le vedeți pe această hartă, veți uh, înțelege că se află o locație unde există prioritate pentru conservarea in situ și am făcut aici un zoom pe Europa și bazinul mediteranean și vedeți aici că aici jumătate din aceste puncte importante se află în Europa, în Mediterană. Vedeți și mai multe puncte conglomerate care intră din nou în, în um, semiluna fertilă în Orientul Mijlociu. Așadar, conservarea va depinde foarte mult de aceste focare. N-aș putea să închei prezentarea dacă nu aș spune și că mai multe organizații în Europa au fost pioniere în conservarea CVR-urilor, culturilor și speciilor sălbatice înrudite și aici uh, mai ales uh, unele care s-au ocupat de resursele genetice. Printre ele, uh, unul care se numește Wild Species Conservation Group, care s-au concentrat exact pe uh, conservarea acestor uh, specii. Ele au făcut foarte multe, au făcut foarte multe în ceea ce privește conștientizarea opiniei publice și au ajuns cu succes la um, finanțări uh, din partea, din partea Comisiei, pentru că grupul acesta a reușit să um, participe prin metodologiile sale, prin publicațiile sale la mai multe programe cu experți la nivel comunitar. Un lucru pe care l-au făcut de curând este că au uh, dezvoltat o strategie pentru uh, conservarea speciilor sălbatice înrudite și nu am de gând să vă explic această diagramă în detaliu pentru că e foarte complicată, dar ea arată că avem conservare atât la nivel național cât și la nivel european. Avem uh, unele țări ca sunt, uh, care sunt uh, foarte concentrate și altele pe, pe aceste culturi și altele care sunt la nivel european mai degrabă. Oricum, ce e clar este că trebuie să fie folosite. Nu trebuie conservate speciile așa cum sunt, pentru că sunt foarte valoroase dacă sunt utilizate. Una din, unul din ultimele proiecte pe care le-am avut în cadrul grupului de conservare uh, este unul legat de de programul Farmer's Pride, mândria fermierilor, este unul care începe săptămâna viitoare și este concentrat pe crearea unor punți între diferite comunități comunități, ONG-uri, consumatori și persoane care se ocupă de aceste culturi. Dar produsul primar al grupurilor este tocmai creșterea acestei rețele de actori implicați la nivelul uh, european pentru uh, conservarea in situ a speciilor sălbatice și deci ne concentrăm în acest proiect pe uh, speciile sălbatice și o să revin după aceea mai târziu pe acest subiect, dar vreau să spun că nu există nicio politică, niciun cadru legislativ în Europa pentru ca să se creeze o astfel de rețea. Deci eu sper să putem să avem timp să explorăm varianta de a dezvolta această rețea. În ceea ce privește acțiunile necesare, aici este șansa mea să vă spun ce cred eu că este necesar în Europa pentru ca să se îmbunătățească conservarea și folosirea speciilor sălbatice înruite. E, cred că multe dintre probleme se leagă de lacunele existente care trebuie uh, și ele acoperite. Aș vrea să subliniez, de exemplu, problema de nelegătură între planificare și implementare. Eu sunt om de știință, sunt plătit ca să scriu uh, articole, pot să scriu foarte multe articole despre când și cum ați putea să conservați CVR-urile, însă nu servește la nimic dacă nimeni nu le pune în aplicare vreodată, dacă nimeni nu pune concret o măsură în aplicare. Și deci am, vreau să vă spun că am avut un program cadru 7 care se numea PGR Secure, adică CVR Secure și care uh, a fost un proiect foarte de succes, dar care a produs o listă de locații în Europa în care se pot face conservări in situ, dar nu am văzut după aceea, în ciuda lobby pe care l-ai făcut, l-am făcut și eu, că se pune în aplicare ceva din această listă. In situ, deci, e, e mult de făcut la el, pentru că avem o legătură prea slabă între planificare și implementare. Trebuie de asemenea să mai facem și legături între in-situ și ex-situ. În momentul de față, 99% din finanțări merg pe ex-situ, pe finanțări ex-situ și pe conservarea uh, acestor cu, uh, specii sălbatice, dar majoritatea, deci, concentrate pe exitul. Probabil că 1% merge pentru rezerva de care am vorbit în Madeira. Dar trebuie să se schimbe așa ceva. Trebuie să creăm legături între biodiversitate și agrobiodiversitate. Deci, de exemplu, în programul Natura 2000 și rețeaua Natura 2000 din Europa, trebuie să înțelegem că trebuie să se folosească mai multe informații despre uh, importanța acestor specii sălbatice înrudite și de ce sunt ele conservate în rețea. Trebuie să creăm mai multe punți între, uh, la nivel local, regional, global și național pentru conservare, pentru că dacă avem o conservare sistematică care face parte dintr-o schemă și care duce la o diversitate ideală pentru uh, cei care cultivă aceste, care au aceste culturi, atunci se merge mai mult mai bine și există o legătură bună dacă avem deci toate aceste niveluri legate. Dacă ne gândim și la utilizare, trebuie să ne gândim și la legătura dintre conservare și caracterizarea și folosirea folosirea uh, de către consumatorul final. Trebuie să știm care e beneficiarul final, trebuie să știm că și cel care cultivă are acces la beneficiarii final pentru ca să poată să folosească um, informația de la ei. Și de asemenea trebuie să creștem conștientizarea despre valoarea acestor plante, așa cum încerc și eu să fac prin prezentarea de astăzi de la dumneavoastră. Unele din aceste subiecte vor fi acoperite în noul nostru proiect Farmer's Pride, dar cu siguranță nu le vom putea acoperi pe toate. Deci, Vroiam să vorbesc despre aceste niveluri local, regional și național, pentru că sunt ca o matioșcă în care fiecare intră în cealaltă și sunt esențiale ca să, fie, să stea în picioare. Bun, acum, în legătură cu structurile guvernamentale, după cum ziceam, una din problemele cele mai mari pe care le văd eu este lipsa unor structuri guvernamentale în Europa pentru o conservare in situ a speciilor sălbatice înruite. Dacă ne gândim, de exemplu, la conservarea biodiversității, avem uh, siturile Natura 2000. Eu nu cred că vrem să creăm o, o structură paralelă pentru CVR-uri, deși obiectivul nostru este oarecum diferit. De multe ori când programul Natura 2000 se ocupă de locațiile sale, gestionează speciile prezente sau absente. Noi ce vrem este să le gestionăm așa încât să păstreze diversitatea genetică. Dar va trebui să putem să adaptăm gestiunea acestor situri pentru ca să putem să garantăm diversitatea genetică. Și o variantă ar fi să ne uităm la um, sistemul sistemul de moștenire uh, GAHS global. Este vorba de o rețea în lume și uh, care ține cont și de aspectele de securitate față de uh, biodiversitate. Un alt punct la care ar trebui să ne gândim este ECPGR, care este la uh, l-are pe președintele, e chiar aici în sală, doamna președinte este aici și mă bucur. Uh, ECPGR-ul a lucrat foarte mult pentru că se bazează mai ales pe contribuții voluntare din partea experților și este nevoie de un mecanism de finanțare potrivit pentru ca să finanțăm uh, conservarea genetică a biodiversității. ECPGR-ul este este foarte dependent de puțin bani în momentul de față, are un efect foarte mic pe conservarea in situ și ex situ și trebuie să ne asigurăm că această conservare este folosită după aceea concret. E nevoie și de o politică europeană, de o structură de susținere a politicilor europene pentru ca să uh, ne îmbunătățim structurile la nivelurile diferite de care vorbeam și la un moment dat va trebui să avem și o um, directivă pentru alimente și agricultură care um, pe viitor să țină cont și de acest punct. Ultimul slide, vă rog, aș dori să finalizez printr-o poveste personală. Când am fost student la doctorat, eu uh, adunam uh, pe coasta sudică a Turciei diferite uh, specii și am găsit o uh, specie nouă de latirus. Latirus belinensis se numește. Este vorba de o rudă cu mazărea dulce. Dacă sunteți grădinar, știți că singura culoare pe care nu poți să o obții la florile de mazăre dulce este galben. Frumusețea acestui latirus pe care l-am găsit eu în Turcia este că într-o singură populație are flori galbene în parte. Deci are un potențial economic enorm pentru că dacă se încrucișează cu uh, uh mazăra dulce, se poate crea ceea ce avem noi nevoie ca diversitate. Apoi, după aceea am publicat rezultatele uh, um, selniței mele și uh, m-am întors în 2005, am fost la o conferință pentru că eram în Turcia, m-am dus din nou să vizitez, să văd această populație și cu groază am constatat că acea populație pe care o constatasem eu acolo fusese aproape distrusă, de fapt tot, tot muntele, tot dealul fusese distrus pentru construirea unei noi stați, uh, secții de poliție. Deci întreaga populație de plante din 20-25 de mii de indivizi se redusese la 5 mii de plante, ceea ce un genetician vă va, imediat vă va alarma și vă va spune că aceasta vă va alerta că este minimul ca pentru o conservare. Am mers cu ea la o bancă de gene normal, la o bancă genetică și am mai am mai scris un alt document pentru a sublinia cât de importantă este păstrarea acestei populații și m-am mai întors după aceea la uh, locul faptei și am constatat că acolo nu numai că mai aveam o, o extinsă secție de poliție, ci și o șosea pe lângă. Deci când m-am uitat uh, la ceea ce se întâmpla, în loc de 25.000 de populație, am găsit 15 plante. Aceasta este o ilustrare a cât de importante sunt uh, speciile sălbatice lui dute, pentru că avem o plantă splendidă care are un, o valoare economică enormă și pe care noi o defrișăm, o distrugem. Dacă vrem să continuăm folosirea acestor specii sălbatice înrudite, acum este momentul să le conservăm, pentru că dacă abandonăm, ele nu vor mai fi acolo pentru cei care cultivă pe viitor și e mai important să ne gândim de, la siguranța alimentară și la aceste specii sălbatice înrudite care țin de siguranța alimentară. Vă mulțumesc, domnule președinte! Bardzo przekonująco pan mówi, ale... Mulțumesc foarte mult, domnule Maxed este extrem de convingător ce ne-a povestit. A fost extrem de interesant și așa că mergem mai departe. Doamna Susan Bart. Mulțumesc <clears throat> pentru ocazia pe care mi-a dat de a vă spune ceea ce cred și eu în legătură cu conservarea genetică a acestor specii sălbatice înrudite cu cele cultivate de om. Vă voi prezenta perspectiva Irlandei. O insulă din Atlantic, după cum știți, cu specificul său. Specificul unei țări de dimensiuni mici, însă care trebuie văzut și în contextul altor țări de dimensiuni mai mici. Speciile sălbatice înrudite au uh, fost sursa multor gene utile pentru a cultiva varietățile moderne. Deci majoritatea plantelor cultivate conțin gene din specii sălbatice. De exemplu, la cartof, de exemplu, se folosesc gene de la specii sălbatice pentru a încrucișa plantele și pentru a obține noi tulpini. Însă aceste specii sălbatice înrudite sunt o sursă importantă pentru a menține uh, sustenabilitatea sistemului pe viitor. Organizația Mondială Alimentară, într-un raport din 95, a recunoscut că genotipurile de plante indigene unice Irlandei pot exista probabil datorită izolării și locației occidentale uh, a insulei, însă se știe puțin despre resursele genetice care există în Irlanda, mai ales în ceea ce privește speciile uh, autohtone sălbatice. Și această situație atât de specifică Irlandei uh, duce practic la problemele pe care le avem noi, ca și alte state. Ministerul de Agricultură, Alimentație și uh, Marină e responsabil pentru coordonarea, promovarea măsurilor pentru conservarea și folosirea resurselor genetice pentru uh, alimentație și agricultură. Și avem de asemenea și un comitet consultativ care se referă la resursele genetice, care oferă consiliere tuturor părților implicate, statului, ONG-urilor, uh, de tuturor celor care participă. În, în Irlanda am repertoriat 181 de specii sălbatice înrudite. Curtis a făcut asta în 2009. 102 din acestea sunt specii de la Nexa 1 din această listă, de specii care sunt considerate prioritare pentru conservare. Inițiativele de conservare exitu sunt uh, lansate, sunt în curs, cum ar fi <clears throat> banca de semințe de la Departamentul de Agricultură, care se concentrează mai ales pe culturi irlande, irlandeze, pe specii sălbatice înrudite. Există și un centru al cartofului și o colecție de 400 de varietăți unice de, de cartofi in vitro și in situ. De asemenea, avem și o colecție foarte importantă de lolium și de trifoi alb, deoarece aceste spicii sunt foarte importante pentru economia noastră toată agricultura noastră, dar și pentru cartofi. Trinity College din Dublin au de asemenea o bancă genetică, dar și ONG-urile sunt importante. Ele îndeplinesc uh, misiunea de conservare a varietăților sălbatice și de utilizare a acestora, cum ar fi, de exemplu, asociația din uh, County Clare, <clears throat> care cultivă și păstrează uh, varietăți autohtone. Avem de asemenea și mm, Genetic Heritage Ireland, care promovează conservarea și utilizarea plantelor, resurselor de plante și animale, resurselor genetice. Și avem și un centru, de asemenea, cu o, dată de, cu o bază de date cu privire la speciile sălbatice înrudite. E o sursă de date care se referă la 55 de specii sălbatice de la anexa 1. Avem baza de date cu privire la vegetația națională, avem Herbarium Național de la Glasnevin și, de asemenea, baza de date a parcurilor naționale și a serviciului cu specii, eh, pentru specii amenințate. Datele au fost uh, culese de Centrul Național de Biodiversitate. Avem de asemenea informații de la, cu privire la toate plantele relevante din uh, partea societății botanice a insulelor britanice. Și în exemplul acesta vedeți harta cu informațiile care sunt uh, uh, în legătură cu sparanghelul uh, sălbatic și cu cartoful sălbatic. Deci vedeți zonele de unde avem aceste specii. E important de asemenea ca și publicul să aibă acces la aceste informații pentru a înțelege cât de importante sunt aceste culturi de specii sălbatice înrudite. Există, de exemplu, um, un fond care primește finanțare de la Minanster au uh, publicat, de exemplu, uh, o carte în legătură cu speciile sălbatice rândite și moștenirea Irlandei în acest domeniu. Acum, în ce documentația și utilizarea, există colecții importante în legătură cu cartofii și, de asemenea, în legătură cu speciile de măr, Henerty 2014. Există documentație uh, științifică și în ceea ce privește și în ceea ce privește colectarea în sălbăticie. De exemplu, am participat și eu la colectarea de lolium. Poate că cifrele astea în roșu și verde nu sunt atât de vizibile pentru dumneavoastră. Colecțiile de ecotipuri irlandeze se împart în, mai, în două bazinuri principale de gene. Unele au asemănări cu uh, speciile sălbatice rudite de pe continentul european, deci vorbim de lolium, uh, iar o treime prezintă similarități cu materialul de creștere autohton. Acum, în ce conservarea in situ, pentru varietățile de măr s-au uh, început niște eforturi promițătoare, se colectează varietăți de mere, sunt uh, distribuite și publicului prin vânzarea acestor varietăți. La fel și la cartofi, aceștia varietățile sunt uh, conservate de către minister. Însă conservarea in situ e inexistentă, practic, și foarte rudimentară la alte specii, cum ar fi furajele. Care sunt problemele? Multe specii au o biologie a polinizării foarte complicată. Polinizatorii, cum ar fi insectele, sunt în scădere în Europa, după cum știți, și asta e o problemă. Însă, de asemenea, numărul efectiv de plante pentru per populație trebuie să fie la un nivel pentru ca planta să se mențină. De asemenea, e nevoie și de o abordare în ceea ce privește peisajul și asta mai ales la sau mai ales la nutrețuri. De asemenea, nu există inițiative sau instrumente pe termen lung și să nu uităm de asemenea și de amenințările la adresa habitaturilor. Să vă dau un exemplu. Ceea ce prește amenințarea unui habitat e vorba de specta de zahăr uh, uh, sălbatică, care în zonele costiere încă este întâlnită. Însă sunt zone unde se folosește mult terenul, de exemplu în scorpuri turistice. Și astfel habitatul acestei plante este amenințat în mod considerabil. Schimbarea climatică, lipsa de coordonare de asemenea e o problemă sau uh, lipsa de sprijin financiar pentru conservarea resurselor genetice. În ceea ce privește sfecla sălbatică, am început cu o reportoriere a amenințărilor, de pildă. Demet Groven, care lucrează la Ministerul uh, de Agricultură, avea o bază de date foarte bună um, în ceea ce privește această specie de sfeclă, cu date din 1930 încoace. Deci el, practic, a repertoriat toate um, situațiile, toate locațiile în trecut se găsea sfeclă practic peste tot de-a lungul coastei, însă mm, distribuirea, uh, distribuția speciei s-a modificat și în unele locuri sfecla sălbatică a dispărut cu totul. Uh, uh, deci putem vedea că în nord-vest, de exemplu, nu mai există aproape deloc această specie. Eroziunea coastei, activitatea umană, de asemenea, au avut un impact asupra acestei specii și acest biolog recomandase atunci ca o serie de site-uri să fie stabilite, să primească un statut special de categorie protejată și sfecla maritimă sălbatică ar fi putut beneficia de un astfel de statut. De asemenea, a încercat să conștientizeze autoritățile locale în legătură cu uh, zonele unde există aceste specii sălbatice înrudite. Acum, să trecem la conservarea in situ. Pentru speciile pentru care e nevoie de o abordare peisagistică. Aici, E foarte important, deci e vorba de mm, pășuni, de mm, nutrețuri, de uh, aceste specii pentru care e nevoie de o anumită amenajare a peisajului. Aceste terenuri trebuie cultivate prin metode tradiționale pentru conservarea speciilor in situ. Trebuie dezvoltate concepte necesare acestui lucru însă și e important de asemenea să se colaboreze la nivel european în acest domeniu. V-am distribuit informații în legătură cu grupul de lucru cu privire la biodiversitate. Să avem, de exemplu, o zonă specială pentru parcurile naționale sau o zonă specială pentru speciile sălbatice, unde uh, agricultorii să trebuie să, să trebuiască să aibă o altă abordare în ceea ce privește agricultura pentru a putea menține speciile sălbatice rudite pe terenurile lor. Conservarea unor um, acestor zone trebuie să se facă prin niște practici diferite de către fermieri. Însă aici vorbim despre uh, calendare, termene de 5-7 ani, care nu sunt suficient de lungi pentru conservarea în situ a speciilor înrudite. Însă există și exemple pozitive obținute în acest domeniu în Elveția și în Norvegia. Uh, deci țări care sunt printre cele mai bogate din Europa, e drept, puteți să spuneți asta, însă au dovedit că e posibil să se facă conservare in situ. Acum, în ceea ce privește beneficiile față de agricultori, s-a arătat clar că atunci când uh, fânețele, pășunile sunt compuse din mai multe specii, productivitatea e mai mare, recolta Uh, de pe terenuri unde există mai multe specii diferite și sălbatice e mult mai bogată decât cea din alte zone. Deci e important să se folosească aceste concepte și în procedurile din politica agricolă comună. Asta ar fi, de fapt, o soluție posibilă. Și există informații, studii științifice publicate în 1999. Acum, să ajung la un rezumat și la concluzii. Există mai multe colecții de conservare situ, însă pentru majoritatea speciilor sălbatice rudite, cifrele sunt foarte mici și poate nu sunt viabile, practic, pentru regenerarea populației uh, acestor specii. Conservarea exitului e foarte costisitoare. E nevoie de multă implicare din partea omului, de controlarea calității materialului de sămânțare sau de anumite caracteristici pentru materialele stocate. E important să se facă conservarea exitului, însă nu e singura cale pentru conservarea acestor specii. Avem de asemenea o colecție în ceea ce privește um, fânețurile și cartofii în Svalbard și, de asemenea, documentația pentru serpicele sălbatice erudite e în curs de a fi elaborată, însă trebuie actualizată constant și trebuie stabilite rețele cu alte țări și inițiative. Și au fost inițiate asemenea activități pentru a conștientiza opinia publică, pentru ca oamenii să vadă că acești bani sunt bine cheltuiți și pentru a conștientiza oamenii în legătură cu importanța speciilor sălbatice înrudite. Acum, conservarea in situ. Aici, din păcate, s-ar fi putut face mai mult. Există întârzieri, se pot face mai multe pentru a conserva uh, speciile multiple în cadrul practicilor agricole tradiționale. Se monitoriza, e nevoie de o monitorizare a strategiilor uh, de conservare in situ, mai ales pentru speciile amenințate. Iar conceptele și instrumente pentru conservarea in situ a speciilor sărbace erudite trebuie să fie dezvoltate. Avem un mic fond de conservare a resurselor genotice pentru hrană și agricultură cu un buget anual de aproximativ 50.000 de euro și se referă la toate resursele genetice, deci de plante, insecte și animale. Însă acest fond a fost in, um, foarte important pentru a menține anumite proiecte din partea ONG-urilor în acest domeniu. Țin să le mulțumesc mai multor colegi irlandezi care m-au ajutat să pun la oaltă toate aceste informații pe care astăzi am avut onoarea să vi le prezint.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 Da, voi încerca să termin în mai puțin de 15 minute. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu aici și să vorbesc despre o temă atât de importantă cum ar fi diversitatea genetică, care este vitală pentru existența noastră, pentru oameni, pentru plante și animale. Aș vrea să mulțumesc și organizatorilor pentru că mi-au oferit posibilitatea să vorbesc astăzi despre conservare și utilizarea agrobiodiversității pentru sisteme alimentare mai bune. Și am să vă da, dau un caz foarte interesant de analizat, cel al bananelor. Nu e vorba de uh, o cultură prea frecventă în Europa, se produce totuși în uh, Spania, destul de mult și în Grecia, dar uh, este foarte importantă. În primul rând, vreau să vă vorbesc despre organizația la care lucrez, uh, Bioversity. Are mai multe centre de cercetare în lumea întreagă, centre care există de 50 de ani de la Revoluția Verde, cum este numită, și care este susținută de premiul Nobel Norman Bello. Este o organizație care are sediul uh, și în Europa și are birouri în lumea întreagă. După cum vedeți, sediul este la Roma, uh, aveți o poză aici, avem uh, un birou uh, la Montpellier, în Franța, unde mă aflu și eu și o parte a echipei mele lucrează la Louvain, la 30 de kilometri de aici, unde avem mai multe laboratoare, avem uh, baza de date cea mai importantă pentru banane și oameni de știință care lucrează pentru noi în Spania. Misiunea noastră este aceea de a oferi dovești științifice, practici de management și opțiuni politice pentru a trata biodiversitatea la nivel agricol pentru a ajunge la uh, o suficiență agricolă la nivel global. Agrobiodiversitatea este esențială, așa cum a arătat și primul vorbitor, care menționa nu doar diversitatea, ci și agrobiodiversitatea, care este la mai multe niveluri. De exemplu, la nivelul consumului, pentru sănătatea omului, știm că diversitatea alimentară este esențială, pe piețe pentru a avea o sănătate mai bună, la nivelul producției, pentru agricultură durabilă și uh, pentru sistemele uh, agricole și, de asemenea, din punct de vedere genetic, pentru adaptare și inovare. După cum vedeți în mijlocul uh, graficului, se prezintă toate aceste interconexiuni dintr-o parte în alta, iar noi reușim să promovăm uh, agrobiodiversitatea uh, nu doar la nivelul de conservare și de producție, ci și la nivelul consumului și al pieței. Pentru a ilustra și mai bine acest lucru, aș vrea să vă prezint uh, acest exemplu al bananei. De ce banana? În primul rând, pentru că este a opta cultură ca importanță la nivel global, din punctul de vedere al consumului de asemenea. Deci nu e vorba aici de toate tipurile de banane. Sunt, banane sunt mai multe feluri. Uh, bananele care se consumă ca și aliment uh, în Africa, Asia și America Latina. Însă, de fapt, o bună parte a producției depinde de un soi de banane, cele de tip Cavendish. Aproape 50% uh, practic din această producție depinde de o singură clonă. De aceea eroziunea biodiversității este în creștere anual și aceasta duce -o la o vulnerabilitate mai mare față de boli și dăunători, așa cum s-a întâmplat cu uh, mana cartofului și foamea care a fost provocată de aceasta. Deci e o nevoie de a lărgi această bază genetică. În ceea ce privește culturile de banane, în urmă cu 50 de ani a existat uh, o problemă cu un dăunător, așa numita boală uh, Panama, care a reușit uh, să elimine de pe piață un soi foarte important la acel moment, uh, Grand Michel, și a reușit să ucidă uh, planta. Acum, soiul predominant pe piață, varietatea predominantă, este cea Cavendish, care a fost găsită în nordul Vietnamului în anii 60-70 și care a înlocuit uh, Grand Michel, care a fost distrusă de uh, această bacterie. A apărut însă o nouă tulpină periculoasă în anii 90, care este mult mai viguroasă, se numește Tropical Race 4 și care amenință soiul Cavendish în Asia, Pacific, Africa. Și tocmai m-am întors din America Latină, de exemplu în Mexic am avut un congres la care au participat peste 300 de producători și cercetători care au făcut studii pentru a vedea cum putem evita această problemă, astfel încât această boală să nu se răspândească de la un continent la altul. Eu sunt foarte îngrijorat de această situație și se crede că cu aproximativ 100 de milioane de euro am putea să rezolvăm această problemă și să găsim soiuri rezistente. Dacă nu o facem, costul s-ar putea să ajungă până la 10 miliarde de euro. Deci cred că ar trebui să învățăm din lecțiile trecutului și să nu depindem doar de o monocultură. Uniunea Europeană are un rol esențial în acest sens, tocmai pentru a schimba această situație îngrijorătoare. Poate vă surprinde, dar Belgia este cel mai mare importator și reexportator de banane în Europa. E vorba de o industrie de aproape un miliard de dolari americani, cu peste 40 de companii implicate. Vedeți aici mm, că 15 țări uh, sunt cele mai importante în acest domeniu și Belgia se află pe locul al patrulea pentru că oferă facilități foarte bune în portul Anverpen, și după aceea, bineînțeles, bananele sunt uh, redistribuite în întreaga Europa. Chiar recent am văzut un reportaj uh, foarte interesant, un documentar foarte interesant la televizor, și anume importanța Uniunii Europene și relația cu Africa și cum se poate lupta împotriva migrației și cum putem ajuta țările terțe să aibă mai multe locuri de muncă. S-a făcut un reportaj pe tema Senegalului și am fost foarte bucuros să văd că se vorbea tocmai de o fermă unde se cultivau banane, ca o soluție pentru a evita migrația. Însă să vedem ce înseamnă biodiversitatea. În primul rând, uh, organizația noastră, Biodiversity, uh, se ocupă de Uh, colectarea probelor uh, de banane, peste 1550 de astfel de probe in vitro, deci uh, în laborator. Le menținem și pe termen lung prin conservare, prin crioconservare. Avem 1060 de astfel de probe. Se uh, vorbea mai înainte de uh, culturile propagate uh, Uh, nevegetativ. Pentru culturile propagate vegetativ uh, este foarte dificil să asigurăm această conservare și noi avem o uh, bază de date foarte importante pe această temă utilizând azotul lichid. De asemenea, avem eșantioane în urma analizelor ADN cu frunze liofilizate și uh, oferim și germaplasmă prin baza de date pe care o avem. În calitate de coordonator uh, MUSA, mă ocup de rețeaua de cercetători uh, în acest domeniu și pot să vă spun cât de importantă este comunitatea de resurse genetice cu care lucrăm, pentru că fără această comunitate nu am fi în stare să acoperim întreaga diversitate existentă. Vedeți uh, toate programele naționale marcate cu punctulețe albastre care lucrează în domeniul cercetării genetice pentru sectorul bananelor. Avem uh, și un institut specific în Europa, în Republica Cehă, unde facem uh, genotipificarea de tip MUSA, deci acestui soi de banane. Lucrăm și cu Universitatea de la Liege, la Jamblu, pentru a curăța acest material, asigurându-ne că materialul pe care îl distribuim nu este supus niciunei boli. Anul acesta am semnat și un contract cu grădina botanică din Meiser, în nordul Bruxelului, unde uh, menținem uh, semințele pentru aceste soiuri de banane sălbatice. Toate aceste informații și idei le distribuim în rețea în funcție de nevoi. În ceea ce privește dezvoltarea băncii de semințe globale, încercăm să punem accentul pe conservarea diverselor specii, pentru că acestea sunt diferite între ele și facem studii genetice pentru a vedea câte semințe trebuie să distribuim pentru a ne asigura conservarea acestei diversități. Înainte de a mă ocupa de rețeaua MUSA, mă ocupam de consorțiul global Musa, care a avea drept principal scop uh, uh, realizarea secvenței genomice pentru acest tip uh, de banane. După cum știți, originea este în sud-estul Asiei și există două tipuri de specii importante, Musa acuminata și Musa balbisiana și toate celelalte soiuri practic provin în principal din acestea două. Deci, iată, cu această uh, secvență genomică pe care o facem, putem să mergem mai departe, dar trebuie să analizăm și uh, subspeciile și tocmai de aceea vorbim aici de nevoia de a avea setul de gene prezente în pan genomul bananei de tip Musa. Acest lucru se face în sudul Franței, unde avem o bază de date pe această temă. Iată primele aplicații uh, ale acestui proiect, care a început în 2012. în primul rând, cum vă spuneam, uh, menținerea și colectarea materialului in vitro, uh, colectarea materialului de la Leuven în, uh, în Belgia s-a făcut în ultimii 30 de ani și cu uh, această secvență genomică uh, suntem în stare în ziua de astăzi să diferențiem destule uh, soiuri de banane și să identificăm aberațiile cromozomiale care pot fi identificate pentru cultura țesuturilor. În felul acesta putem detecta foarte rapid care sunt variațiile somatice principale. O altă aplicație este identificarea genetică a genelor, am început cu un proiect pilot tocmai pentru a face diferența între bananele cu semințe și fără, fără semințe. Din punctul de vedere al culturii e esențial acest lucru, pentru că, în mod normal, uh, trebuie să încep cultura cu semințe și să termin cu banane fără semințe. Deci aici genele sunt foarte importante și acest studiu a fost publicat chiar recent. Încercăm însă să adaptăm această tehnică acum către alte uh, Uh, tehnici de uh, cultivare și ne ocupăm și de boli importante. Uh, chiar săptămâna viitoare avem două ateliere la Montpellier pe această temă. În încheiere, aș vrea să vă spun că conservarea in situ, tocmai din cauza faptului că conservarea ex situ este limitată, vă spuneam că există o problemă importantă cu crearea de diversitate iar pe de altă parte trebuie să vedem cum evoluează materialul genetic în natură și doar conservarea in situ ne permite acest lucru. Lucrăm acum cu un centru de diversitate pe care îl vedeți marcat cu roșu pe hartă. Încercăm să vedem care este diversitatea marină și să vedem ce se întâmplă cu varietățile uh, primitive. Vedeți aici cele două soiuri de banane, cea cunoscută, albă, galbenă, și una eh, diferită care are de 100 de ori mai multe vitamine decât cea obișnuită. Această varietate este foarte importantă, vine din Africa și prin proiectul nostru am reușit să o distribuim în Africa și am văzut, de exemplu, cu ocazia organizării unui atelier eh, în Camerun, un atelier uh, regional cu uh, țări din Africa Occidentală. Am văzut cum s-a lărgit uh, această distribuție până la 10 varietăți diferite. Deci se poate, dar trebuie ca oamenii să fie la zi cu varietățile disponibile. Sper să vă fi convins în ceea ce privește nevoia de gestionare a agrobiodiversității. Noi lucrăm și cu Comisia Europeană în acest domeniu și cu alți parteneri, tocmai pentru a dezvolta, uh, a elabora un indicator al agrobiodiversității pentru sistemul de culturi, pentru resursele genetice, producție, comercializare și consum pentru a identifica în același timp uh, soiurile care au riscuri mai scăzute sau mai înalte și pentru a vedea care sunt oportunitățile de creștere a agrobiodiversității. Această agrobiodiversitate și indicatorul pentru ea ne ajută să promovăm sistemul uh, alimentar la mai multe niveluri, de la producție, comercializare până la consum. Pentru a conserva însă această agrobiodiversitate, ea trebuie cu adevărat utilizată și să permitem oamenilor să uh, o folosească de astăzi până mai departe pe viitor. Cooperăm cu mai multe guverne în Europa și nu numai și cu centre de cercetare, cu oameni de știință din mai multe domenii. Aș vrea în încheiere să rămânem cu patru mesaje esențiale, poate. În primul rând, producția de banane este în pericol din cauza procesului de eroziune a agrobiodiversității la toate nivelurile, de la diversitatea genetică până la sistemele alimentare. În al doilea rând, pentru a menține agrobiodiversitatea e nevoie de o uh, evaluare a ei, de o gestionare și o utilizare bună și aici trebuie să ne bizuim pe comunitățile de resurse genetice. În al treilea rând, e nevoie de o abordare integrată în care să se implice toată lumea, inclusiv Uniunea Europeană, la nivelul sistemului uh, global alimentar și, în al patrulea rând, organizația noastră lucrează în domenii cheie în Europa, printre altele pentru a elabora acest indicator de agrobiodiversitate și pentru a crește securitatea alimentară. Mulțumesc! Da, Mulțumesc. Mulțumim și noi foarte mult. A fost o temă foarte interesantă pentru membrii noștri. O primă intervenție acum din sală din partea doamnei McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor trei oaspeți care ne-au prezentat uh, aceste informații. Sunt foarte impresionată de ce ne-ați prezentat și de cât de important e subiectul. Cred că doamna Bart a spus că trebuie să conștientizăm uh, acest subiect în rândul oamenilor, dar întrebarea mea se referă la problema in situ ar trebui să facem mai multe pentru a desemna anumite părți din Europa ca teritorii competente, relevante pentru uh, speciile sălbatice înrudite și de fiecare dată când facem uh, o clasificare avem o reacție de obicei când uh, agricultorii văd că s au făcut o nouă clasificare, nu sunt mulțumiți pentru că se gândesc la consecințe. Întrebare, există vreo posibilitate să o transformăm într-o oportunitate economică pentru cei care cultivă terenurile în acele regiuni pe care noi vrem să le declarăm ca regiuni de conservare ale acestui material genetic? Pentru că, din câte înțeleg eu, aceasta este miza până la urmă. Dacă nu facem uh, această încercare de a conserva in situ? Care sunt consecințele? Putem să facem totul după aceea în laborator sau va trebui să abordăm problema la nivelul in situ? Scuze. Aș vrea răspunsurile dumneavoastră, nu cele ale iPhone-ului. Oricum, cred că cu toții puteți să-mi răspundeți, nu e neapărat nevoie să-mi răspunde unul dintre dumneavoastră anume. Mulțumesc. Puteți, desigur, să răspundeți cu toții, pentru că e o întrebare concretă, vă rog. Cred că agricultorii trebuie să fie implicați când e vorba de gestiunea unor uh, comunități mai largi de specii sălbatice. Dacă ne uităm la fiecare specie individuală, trebuie să creăm o conservare ex situ destul de mare pentru fiecare din aceste plante, ceea ce nu e posibil pentru că necesită de uh, o regenerare an după an, un control al calității și deci uh, cred că răspunsul este că trebuie să facem amândouă. Pentru conservarea in situ însă e nevoie de o implicare a fermierilor, a proprietarilor de terenuri și e nevoie și de o anumită remunerație, dar e nevoie de o perspectivă pe termen lung pentru ca să fie parte din programele actuale. În legătură cu in situ, da, avem nevoie de așa ceva. Problema cu in situ este că nu trebuie să conservezi o singură specie. Um, pentru că noi de obicei când conservăm, mai degrabă conservăm o, o comunitate, mai multe specii. E o abordare curentă. Cel mai simplu fel de a o face este să o facem în uh, zonele existente protejate, care deja sunt, de, sunt, se află sub conservare. Și deci adaptarea planului de management nu face decât să țină cont de distincția între conservarea genetică și conservarea speciilor. Dar e destul de ieftin și este fezabil. Am arătat, de exemplu, în Marea Bretanie, cum unde am uh, creat uh, o astfel, o astfel de locație și este nevoie de asemenea uh, din ceea ce privește fermierii esențial să se întâmple și la nivelul culturilor lor. Dacă ne uităm la primele 40 de culturi din lume, vedem că um, culturile înrudite sunt uh, mai degrabă prezente în uh, comunități în, sau în, uh, într-un clim, în comunități cât se poate de diferit, um, în zone tulburate mai degrabă în care nu s-a făcut agricultură și trebuie de aceea să fie legate altfel. Deci nu trebuie plătită neapărat uh, infrastructura pentru um, zonă protejată, dar trebuie totuși să se găsească o schemă de venituri pentru agricultori, pentru ca ei, de exemplu, să cultive și să, să um, ude plantele la un moment potrivit în timpul anului sau să, dea, uh, să facă acele activități care sunt necesare dacă vorbim despre banca genetică, de multe ori ce se întâmplă este că avem uh, un, un um, eșantion destul de mic din fiecare specie, ceea ce nu e suficient. În banca genetică, de asemenea, se îngheață materialul. Noi preferăm de aceea o conservare in situ, pentru că, în primul rând, poți avea un nivel mai mare de diversitate, dar, în același timp, evolu- evoluează și, și în ciuda uh, tuturor uh, bolilor pe la care sunt supuse plantele și epidemiilor. Avem o uh, diferență de asemenea și între plantele care au un, un de parcurs sezonier și banana. Dacă ne gândim la, la bana, banană ca la o cultură permanentă, de exemplu, e mai complicată situația la, la in situ. Dar noi nu am spune în niciun caz că există o regulă clară pentru in situ sau ex situ. Se pot face amândoi. Mulțumesc. Domnul Weitz, mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră. Eu am două întrebări. Una către doctorul, domn doctor Maxted. Ați spus la început că plecați la premiza că în fiecare an o să avem 2% ale suprafeței agricole care se va pierde prin um, efectele climatice. Vreau să știu dacă v-ați gândit la, și la salinizarea solului, la eroziunea solului și la degradarea solului ca și factor de uh, schimbare climatică sau dacă vă uitați doar la cele care sunt înregistrate ca schimbări climatice. Și mai am o întrebare și către doamna Bart. Vă mulțumesc că ați amintit că în cadrul dezvoltării rurale, adică pilonul al doilea din PAC, există posibilitatea să se și protejeze uh, agricultura prin protecția unor plante sălbatice, ceea ce momentan se întâmplă doar în Germania, Austria, Irlanda și Italia. Aș fi vrut să îl întreb și pe domnul președinte dacă nu crede că am putea la următoarea politică agricolă comună, când o discutăm, să preluăm protejarea plantelor sălbatice ca un lucru prioritar. Și o întrebare către doamna Bart. Noastră a spus că 70% din populațiile de insecte s-au pierdut. Vedeți vreo legătură între PAC uh, și PAC-ul actual și această pierdere de specii? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vaiț! Iar acum e o rog pe doamna Bart să răspundă. Eu de Just to answer the, the question you asked me first. La întrebarea pe care mi-a spus-o mie la început, cele 2% nu includ aceste forme de eroziune pe care le-ați spus dumneavoastră. E vorba de, de uh, 10% suplimentare și acestea nu sunt cifrele mele, sunt din, uh, de la panelul uh, internațional pentru schimbările climatice. Mulțumesc. Eu cred că în momentul de față există o dezbatere foarte amplă despre cauzele pierderii biodiversității la insecte, de exemplu. Sunt foarte mulți factori care joacă un rol, schimbările climatice, procedurile agricole. Sunt unele dintre explicații. Dar amenințarea e valabilă și pentru conservarea efectivă in situ, pentru că nu avem nevoie de polenizatori pentru toate speciile leguminoase, de exemplu, și pentru multe altele. Deci e ceva care ar putea să fie o parte din strategia de conservare in situ și um, nu este de negândit, de exemplu, folosirea unor polenizatori pentru leguminoase pentru o mai bună conservare. Mulțumesc, doamna McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor trei vorbitori prezenți aici, celor trei invitați. Când ne-am gândit prima dată la organizarea acestei audieri, știam că o să fie interesant, dar trebuie să spun că mi-a depășit așteptările cu mult și a fost absolut fascinant. Este un mare beneficiu pentru Comisia Agri să poată să primească asemenea valoare de informație, de expertiză de la, ex, de la experți atât de competenți. Acum un an am avut un raport din proprie inițiativă în Comisia noastră Agri, pentru care eu am fost raportor, pe soluțiile tehnologice pentru viitorul agriculturii și o întreagă secțiune uh, era devotată, era dedicată diversității genetice. Nu este vorba de un domeniu care până acum mi se pare mie primește destulă atenție. Dar ceea ce ne-ați arătat dumneavoastră astăzi este că există o legătură directă între siguranța alimentară și diversitatea genetică. Deci nu este ceva pe care putem să-l mai lăsăm deoparte. Eu pun mereu poate aceeași întrebare ca doamna McGuinness, care din păcate a trebuit să plece, dar există două domenii despre care vreau să vă întreb mai multe. Având în vedere conservarea in situ, mie mi se pare că schema de protecție pe care am avut-o în cadrul PAC și protecția pentru protecția de mediu pe care am avut-o ar trebui eventual adaptată pentru ca să răspundă specific la conservările in situ necesare pentru speciile sălbatice înrudite cu plantele cultivate, pentru că știm că trebuie să menționăm, să menținem aceste specii în viață cât mai mult. Poate că aceasta ar fi o posibilitate de a da stimulente fermierilor pentru a o face și vreau să știu ce vedeți dumneavoastră ca posibilități. Știm că, în general, noi cerem ca banii de la cercetare să fie investiți în îmbunătățirile tehnologice și, în general, în uh, agricultură și culturi. Dar dumneavoastră ați menționat multe posibilități azi. În calitate de experți, însă, m-ar interesa uh, să știu unde considerați că fondurile ar trebui să fie mai întâi alocate. Unde ar trebui să începem mai întâi? Vă rog. Mulțumesc, foarte bună întrebare. În ceea ce privește protecția culturilor in situ, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Probabil că știți că în Marea Britanie eu am făcut uh, lobby pentru cei care plătesc uh, protecțiile pentru fermieri pentru ca să țină cont de conservarea in situ la uh, acordarea de plăți din partea guvernului. Cred că este o idee foarte bună și cred că e foarte bine să acționăm așa. Uh, mai ales că menționam înainte și că majoritatea din aceste specii se găsesc în jurul unor uh, ferme sau în jurul unor exploatații. Și apoi m-ați întrebat și despre reducerea fondurilor. În cazul meu, în cadrul uh, grupului de care vă vorbeam, de conservare, am avut mai multe linii de finanțare. Eu cred că acum înțelegem cum trebuie să facem conservarea in situ, înțelegem unde trebuie să o aplicăm, trebuie doar să mai o punem în aplicare. Pentru mine, faptul că am avea finanțare ar însemna imediat să creăm o structură guvernamentală de vreun de un tip specific, pentru că există organizații precum Natura 2000 care au o structură guvernamentală. Deci, ceea ce cred eu că merită este să finanțăm o structură de rețea pentru ca să avem pe cineva care să-și asume responsabilitățile imediat. Eu nu cred, din păcate, că SPG-ul este capabil să preia acest rol momentan din cauza că nu are destule fonduri. Deci e nevoie de o agenție europeană care să preia tocmai structura de guvernare și să susțină o rețea europeană pentru conservarea culturilor, speciilor sălbatice înrudite cu plantele de cultură. Doamna Aguilera are cuvântul acum. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult. Adevărul a fost că ați avut niște intervenții foarte interesante. E un subiect pe care noi nu îl cunoaștem. Decizioane politică în Și deciziile politice într-un domeniu atât de important ca biodiversitatea trebuie să se ia tot ceea ce se face în acest moment, domeniu. Și de aceea, ca și colegii mei, vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Încep cu ce spuneați mai uh, la urmă. Pentru a putea conserva aceste specii sălbatice înrudite, uh, in situ, mai ales in situ, nu credeți că ar fi posibil să se facă în cadrul rețelei uh, Natura 2000 prin parcurile naturale, deci să profităm de faptul că există deja aceste spații protejate, există subvenții prevăzute în cadrul rețelei Natura 2000, poate că ar trebui articulate niște măsuri în cadrul acestor spații deja desemnate, de deci nu neapărat uh, în altă parte în parc, deci să profităm de existența rețelei Natura 2002. Acolo cred că am putea găsi modalități prin care să oferim niște măsuri specifice pentru aceste zone și specii. E o idee care mi-a venit acum, ascultându-vă pe dumneavoastră. E ceva ce trebuie făcut, neapărat. Prin urmare, nu, mie mi se pare cam greu să îi determinăm pe agricultori să se implice. Agricultorii vor, în primul rând, să câștige bani. Asta e prima lor îngrijorare. Uh, e clar că ei trebuie să mizeze pe biodiversitate dacă vor ca activitatea lor să se mențină și pe viitor. Or, alguna medida specifică la renă? Niște măsuri specifice, cred eu, Natura 2000 ar putea fi o cale. Deci să profităm de rețeaua actuală de parcuri și zone protejate în Spania. Această rețea, de pildă, e foarte importantă, deci poate că asta ar fi o soluție. Deci ce credeți despre asta? Și acum, nu știu care dintre dumneavoastră sunteți persoana cea mai potrivită pentru întrebare. V-ați referit la faptul că ar fi interesant să amestecăm speciile sălbatice cu cele convenționale. Între... Să facem aceste încrucișări. Poate aceste încrucișări credeți că sunt asemănătoare cu tehnicele OMG sau altceva? Sé yo că la palabra OGM suele asustar mucho, pero a mí no, pero suele asustar mucho. Știu că pe mulți îi sperie termenul um, modificat genetic, pe mine nu neapărat. Deci ce am putea face cu aceste încrucișări? Deci, uh, între speciile sălbatice și cele convenționale. Ce se podrían conseguir. Ce s-ar putea obține prin astfel de încrucișări? Ca să vă răspund la prima întrebare spuneam că una din problemele cu lucratul în rețeaua Natura 2000. Acestea sunt stabilite niște comunități climatice extense și neapărat speciile și speciile spațiene urdite n-au neapărat legătură cu acestea. Dacă noi i-am convinge pe cei din Natura 2000 să ia în serios aceste specii sălbatice înrudite, ar fi un mare pas înainte, să nu cred că e suficient. Din experiența personală în Marea Britanie, când am început să vorbesc cu gestionarii zonelor protejate despre speciile sălbatice înrudite, imediat vedeau cuvântul crop, adică cultură și refuzau să se implice. O altă problemă, majoritatea siturilor Natura 2000 sunt gestionate în funcție de prezența-absența unor specii sau comunități. Și când vorbim despre specii sălbatice rudite, noi vrem să menținem um, componența și varietatea genetică existentă. Și, din păcate, Natura 2000 um, nu au acest obiectiv. Da, ideea dumneavoastră e foarte bună, e drept, însă nu e singura idee pe care o putem avea. Domnul Hu, vorbeați despre conservarea acestor specii în parcuri naționale. V-am dat un exemplu din Papua Noua Guinee. Acolo, un loc cu diversitate, cu biodiversitate extrem de ridicată, e un parc național, deci o zonă protejată oricum. De asemenea, colaborarea cu grădinile botanice uh, de la fața locului sunt importante. E o legătură, practic, între practicile in-situ și situ de conservare. Spuneați că agricultorii nu au niciun, nicio niciun stimulent pentru a face asta. Nu, ideea e să implicăm pe oameni. Avem însă în sală pe colegul meu, care e mult mai specializat, domnul Hoseli Reimans. Una din activitățile sale ce țin de serviciile de ecosistem e tocmai asta, să-i ajute pe oameni, să promoveze oamenii, să mențină această mm, varietate de specii sălbatice sau în ceea ce privește amestecarea speciilor. Sunt de acord cu colegul. E o posibilitate, însă de multe ori când uh, faci conservare în situ, nu vrei să amesteci speciile între ele. Și bineînțeles că această încrucișare nu are nimic de a face cu tehnica de modificare genetică. You want to say something? Uh, Mulțumesc. Ar vrea să spun că pe de o parte monitor those and that we mainstream it across the food system. Să monitorizăm ce se întâmplă pe întreg uh, sistemul um, alimentar. Colaborăm și cu sectorul privat și de asemenea și cu to see if we can um, create um, incentives economic and Vrem să vedem ce stimulente economice putem crea de-a lungul întregului lanț alimentar pentru a promova mai multă diversitate. Acum, avem pilon de conservare și gestionare a resurselor genetice, însă pe de altă parte avem și pilonul de utilizare, de consum. Dacă și consumatorii sunt informați, sunt conștienți, într-adevăr atunci Ă, devine ceva mult mai generalizat și ne-am dorit deci soluții pentru a crea stimulente de acest fel. Mulțumesc. Uh, I wanted to say something to, to... Aș vrea să reacționez la cele două întrebări. La prima întrebare. Monitorizarea efectivă activităților in situ trebuie avută în considerare în orice program viitor. Să știm exact cât anume și ce anume vom reține pe viitor, însă, în același timp, la nivel european, trebuie să se țină cont și de ceea ce trebuie implementat la nivel regional, deoarece conservarea in situ Um, în domeniul plantelor se face într-un mod foarte specific în funcție de local, locație. Acum, încrucișarea, cum funcționează, dacă ar fi o soluție care, bineînțeles, nu reprezintă modificare genetică. Însă se pot lua anumite trăsături de la speciile sălbatice înrudite și prin încrucișare le putem uh, produce de deci la speciile cultivate. Și când, nu e ușor, deci e nevoie de multe încercări de încrucișare pentru a obține un rezultat. Însă uneori când îl obții e spectaculos. Domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Et merci à, à nos trois... Mulțumim pentru organizarea acestui schimb de vederi și le mulțumesc celor trei experți pentru calitatea prezentărilor și pentru conținutul prezentat. Pare une future reformă de la politică. Acum când ne pregătim pentru reformarea viitorului PAC le nombre de, de, de, de parlementaires représentants, parce que quand il va falloir décider, on sera plus nombreux. Va trebui uh, să hotărâm. Și e clar că nu noi vom fi responsabili de următorul buget, însă Trebuie totuși ca noi să ne asumăm răspunderea și asta face și intervenția dumneavoastră astăzi aici, ne readuce aminte. Știm cu toții că da, ești responsabil politic, că trebuie să faci legislație pentru acest proces de transformare a modului care ne înconjoară, a mediul care ne înconjoară. Și aici vorbim de biodiversitate, e patrimoniul nostru comun, și în momentul în care noi trebuie să legiferăm, deci avem un impact, noi, cei de la Agri, asupra acestui patrimoniu comun. Vorbim de bogăția aceste lumi pe care, din păcate, o cam uh, ignorăm. Și așa cum s-a spus, impactul agricultării asupra mediului. Vedem că de multe ori acest impact e departe de a fi neutru, e împotrivă mai ales în ultimii 50 de ani. Impactul modelului agricol actual a fost uh, semnificativ în ceea ce vrește evoluția și distrugerea mediului înconjurător. Și asta e întrebarea pe care trebuie să ne o punem noi astăzi, aici. Oare modelul nostru agricol e viabil sau nu? Agricultura nu e ca orice alt sector economic. Are un impact asupra sănătății prin produsele pe care le consum, dar are un impact asupra mediului, asupra solului, aerului, asupra apei. Și în funcție de modelul agricol pe care îl vom alege pe viitor, vor exista interacțiuni cu mediul înconjurător și biodiversitatea. Și biodiversitatea face parte integrantă din viziunea noastră asupra agriculturii. Și din păcate, în ultimii ani am avut tendința prin această hipermondializare, hiperglobalizare, prin această hiperacumulare, uh, s-a tins să se ignore uh, cumva măreția acestei ocupații agriculturii, care e atât de importantă și costă în a hrăni lumea. Deci modelele actuale au fost modele care au folosit factorii de producție cu o intensitate foarte mare. Și s-a cam renunțat practic la ceea ce se făcea în trecut în agronomie. E bine, acum pe viitor, din nou, trebuie să se pună accentul pe agronomie, pentru că agricultura care afectează mediul să nu îl distrugă și să nu distrugă biodiversitatea, ci să fie ceva ce funcționează pentru binele comun. Spuneați că pășunile amestecate sunt cele mai productive. Da, e drept, să știe asta, însă de ce s-a renunțat la rotația culturilor? de pildă în acest domeniu și în teme de pre, pășunile, pajiștile naturale, de spuneam că sunt cele mai productive. Deci există diferite domenii de intervenție asupra mediului înconjurător. De exemplu, în ceea ce privește suprafețele de interes ecologic, ideea de a interzice utilizarea pesticidelor acolo, au fost mari discuții acolo și uh, s-a trecut, practic, a trecut acest dosar, însă cu o majoritate foarte strânsă, deci asta înseamnă că mulți nu dau seama care e miza pe viitor. Eu vă reamintesc că în aceste momente de reorientare trebuie să reconsiderăm modelul nostru agricol. Putem fi și competitivi, respectiv în același timp mediul înconjurător. Și ar trebui să putem avea ziua de astăzi niște rezultate, atât din punct de vedere economic cât și ecologic, și să fim la fel de performanți ca și până acum. Și aș vrea să știu de asemenea ce credeți dumneavoastră despre evoluția agriculturii, care are un efect negativ asupra mediului înconjurător, distribuitor chiar. Dumneavoastră vorbeați despre polinizatori, despre insectele polinizatoare care, dacă dispar, uh, vor face ca agricultura practic să nu mai există, să dispar și anului. Vă mulțumim! S-a terminat lista de intervenții din partea deputaților. Acum vă dau cuvântul dumneavoastră, stimați oaspeți, pentru a ne răspunde la întrebări. Aveți cuvântul. Stimată doamnă sau stimate domn. Nu, doamnele, o întâietate.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 și elemente care să uh, conserve moștenirea noastră genetică, să o reutilizeze să o păstreze, să o conserve pentru viitor. Pentru că ea trebuie să fie orientată și spre conservare și spre producție, astfel încât să menținem siguranța alimentară pe viitor. Sper de aceea ca măsurile suplimentare care vor fi introduse să introducă și elemente prietenoase cu mediul, să protejeze uh, și alți uh, factori, cum ar fi, de exemplu, insectele și, în general, uh, toate formele de viață pe care le avem. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Într-adevăr, este esențială nu doar pentru a acționa la nivelul uh, diversității genetice, deci de aceea vorbim despre agrobiodiversitate, deci e nevoie de o adiționalitate și e clar că trebuie să transformăm felul în care producem astăzi să ținem cont de agrobiodiversitate, pentru că numai în felul acesta putem oferi stimulente celor care mențin această biodiversitate și nu doar la nivelul de conservare, de producție, și aici vorbim de agronomie, deci mă gândesc la asta în special la nivelul de producție. E clar că trebuie să îi promovăm, să îi premiem pe cei care o mențin și de altfel lucrăm pe tema biodiversității alături de Comisia Europeană. Încercăm să dezvoltăm acest element la nivel guvernamental, dar și la nivelul companiilor. Avem un proiect pilot în acest sens și dorim să-l extindem la un nivel cât mai larg. Deci, pentru mine, cheia este într-adevăr aceea de a oferi stimulente. Mulțumesc! Mulțumesc. Acesta a fost finalul. Am avut o dezbatere foarte interesantă înainte de Crăciun. Deci, dacă rămânem cu aceste elemente în minte, vom putea face o reflexie pe perioada vacanței de Crăciun. Toată lumea și-a dat opinia și în ceea ce privește viitorul PAC. Vă mulțumesc acum tuturor pentru prezentările dumneavoastră. Și cred că aceasta ne dovedește că avem nevoie de o analiză mai aprofundată a acestei probleme pe viitor. Comisia noastră, Comisia Agri, este foarte atentă la această problemă a biodiversității, a agrobiodiversității și sper că aceste elemente să se regăsească și în planurile strategice de viitor ale statelor membre. Vă mulțumesc! Următoarele întâlniri vor avea loc, um, după cum urmează, la Strasburg, săptămâna viitoare și, cum uh, nu ne vom mai vedea, Vă mulțumesc tuturor, vă urez sărbători fericite, mulțumesc și interpreților, spune cu amabilitate domnul președinte și următoarea ședință va avea loc în ianuarie. Ședința coordonatorilor va avea loc la Strasburg. Vă mulțumesc încă o dată și drum bun înapoi acasă. Îmi cer scuze că am organizat ședința joi după masă, dar vom încerca să dăm mai departe toate prezentările și tot ce am aflat astăzi către membrii comisiei noastre care n-au putut asista. Vă mulțumesc și o după-amiază plăcută tuturor. A fost o temă foarte interesantă. și vă urez tuturor să analizați și mai cu atenție toate aceste prezentări. Mulțumesc!